Welcome to this... Bun venit la reuniunea Comisiei de Ocupare. Nu suntem prea mulți în sală, sperăm însă că vor mai sosi colegi înainte de votarea electronică pe care o avem. Știți că avem probleme la Parlament cu sistemele informatice. și poate asta explică și prezența nu foarte numeroasă în sală, pentru că ne e foarte greu să avem uh, acces la informații și să trimitem informații membrilor. Sperăm că aceste probleme să se rezolve cât mai repede, că, dacă nu s-au chiar rezolvat. Dar în orice caz sperăm că vom avea mai mulți colegi în sală când vom începe votarea. Toate limbile sunt disponibile, cu excepția finlandezei, letonei, lituanianei, Uh, limbii malteze, bulgare și croate. Putem uh, adopta, sper, și ordinea de zi. M-am grăbit puțin, sper că nu are nimeni obiecții. Atunci o considerăm adoptată, deci am prezentat regimul uh, lingvistic. Trecem acum la punctul 3 de până de zi, servicii mai bune pentru abilități și calificări. Dezbaterea tocmai a început. Chestiunea principală pentru Europas o reprezintă faptul că Consiliul a prezentat o nouă structură pentru Europas și noi vom încerca să analizăm la nivel tehnic, să vedem care sunt diferențele, diferențele pe conținut. Comisia ne-a trimis și informații s-a întâlnit uh, și cu uh, colaboratorii noștri. Uh, sperăm să se rezolve toate problemele cât mai repede pentru ca noi să putem continua dezbaterile pe partea de conținut politic al Europas. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Thomas Mann, care este raportor. Vă rog, ne puteți prezenta puțin situația? Mulțumesc, doamnă președinte. Am întocmit un raport la care am contribuit și eu pentru Comisia EMPL împreună cu Comisia pentru Cultură. Avem, uh, o, am avut o legătură foarte bună cu colegul Malinov, am colaborat foarte bine, am avut vot pe 21 iunie, iar rezultatul a fost totuși foarte convingător, 69 de persoane au votat pentru, am avut un singur vot împotrivă și patru abțineri și am primit astfel mandatul pentru negocieri, unde am avut 64 pentru, și 6 împotrivă, două abțineri. Am avut ocazia acum să avem primul trilog. Trilogul a avut loc deja sub conducerea doamnei președinte, doamna Ulscop, care a gestionat reuniunea foarte bine. Pentru noi ce a fost important era să clarificăm că avem uh, instrumente moderne, să ne asigurăm că rezultatele competențelor noastre, capabilităților noastre uh, Uh, la nivelul Europei să poată să fie menținute. Cel mai important e ca Europasul să poată să fie folosit după aceea și de mai multe grupuri, și de către angajați, dar și de către cei care vor să mai învețe, și de către cei care sunt antreprenori și zic că acceptă, de exemplu, rezultatele pe care se, le putem trece în Europas. Foarte important e și să ne asigurăm că toate calificările să poată să fie menționate aici și profesiile. Suntem însă de păreri diferite în ceea ce privește tema ESCO. Uh, împreună cu Comisia n-am reușit să ajungem la un uh, numitor comun. Avem poziție, poziții diferite față de Comisia aici, uh, mai ales în ceea ce privește definiția sa. Mi se pare foarte important și ca Europasul să rămână o, un proiect care să funcționeze pe bază voluntară, așa cum s-a întâmplat și cu Ecoerul. ul Așa am spus și atunci când eu am fost raportor din partea Parlamentului European, European Qualification Framework era proiectul de atunci. Am spus tot timpul că este important să respectăm specificitățile statelor membre, dar să avem un instrument care să poată să permită să vedem mai bine ceea ce se întâmplă, să avem o privire de ansamblu mai bună. La primul trilog pe care l-am avut pe 10 octombrie, pozițiile au fost destul de clare, am reușit să găsim linii comune dintre Comisia pentru Ocupare și Comisia pentru Cultură. Am raportat deja ce a fost important pentru noi, de exemplu, să avem o modernizare a instrumentelor de care dispunem. Și am spus și că pentru noi a fost important să se creeze mai multă transparență în ceea ce privește calificările și competențele pe care oamenii le au și este momentul zic eu, să facem un pas înainte, pentru că ultima decizie pe subiectul acesta a fost luată în anul 2004, deci din nou o poziție foarte importantă din partea noastră pe calendar. Dar nu vrem să facem un instrument care să fie doar o uh, chestiune, o schimbare radicală. Noi vrem o situație care să evolueze față de ceea ce e. Domnul Malinov nu poate veni astăzi Vroia să vă raporteze cât de important este ca toate competențele să fie bine cunoscute, dar nu numai să fie cunoscute la fiecare stat membru, ci e important să fie cunoscute de toți actorii implicați. Dacă întreprinderile, de exemplu, acceptă ceea ce s-a putut trece în Europa, e foarte important și va deveni un instrument esențial. Marita i-a dat cuvântul și domnului Cul. Domnul Cul este reprezentantul Consiliului care reprezintă președinția în exercițiu momentul de față, Estonia iar la 27 septembrie am avut un acord general în cadrul Consiliului, așa încât putem să spunem că ideile noastre în urma discuțiilor pe care le-am purtat, nu sunt atât de diferite de poziția Consiliului. Am uh, tratat și la obiect articolele 1 și 2 cu colegul Malinov. În ele se vorbește despre necesitatea de a avea un aspect voluntar în legătură cu aceste uh, Um, cu aceste competențe și cu participare, iar la articolul 3 se vorbește despre sistemele de informare care sunt de asemenea importante. Iar la articolul 4 și 9 am mai discutat pe obiect despre protecția datelor care trebuie să fie garantată. Eu personal am tratat articolul 5, e vorba aici de calificarea Europass și anume să ne asigurăm că autoritățile care conferă aceste competențe în statele membre sau uh, în uh, diferitele asociații sau instituții profesionale să fie și ele toate implicate. În legătură cu tema ESCO, eu uh, cred că e un subiect extrem de important. E vorba de o, un proiect pe care Comisia îl dorește, dar Parlamentul și Consiliul nu sunt de acord. Nu e vorba de o bază pe care putem să lucrăm, după părerea noastră, pentru că nu avem destul de mult uh, grad de cunoștință al proiectului în statele membre. Deci nu putem să avem un astfel de sistem uh, la nivel centralizat. Nu ne dorim să se întâmple așa. Noi vrem ca statele membre să rămână cele competente și să fie implicate în proces. La articolul 77 și 8 era vorba de punerea în aplicare și de sistemul și procedura de monitorizare. Noi vrem și ca Europasul să se poată aplica și pentru persoane mai în vârstă și pentru persoane cu disabilități, deci uh, vrem să lucrăm pentru ca să poată să fie accesibil și pentru ei. Consiliul a spus că vrem să avem o structură nouă, noi nu avem probleme cu modificarea de structură. Articolul 6 în legătură cu ESCO ne-am pus de acord, iar articolul 11 11 în ceea ce privește parteneriatul cu statele membre, de asemenea suntem de acord cu structura propusă de Consiliu și la 14 la fel. Trebuie să vedem însă cum putem să și punem în aplicare schimbările propuse. Pe 9 noiembrie vom avea al doilea trilog și eu cred că am avansat destul de bine, suntem pregătiți foarte bine pentru acest trilog din 9 noiembrie avem foarte multe puncte în comun cu statele membre, ceea ce e foarte bine, iar la comisie mai trebuie să mai facem eforturi. Iată de ce vom mai avea între timp mai multe întâlniri tehnice și după aceea pe 24 octombrie vom avea al doilea, a doua reuniune a raportorilor din umbră, pe 7 noiembrie a treia și trilogul, după cum spuneam, pe 9 noiembrie, iar al doilea și al treilea trilog după aceea pe 7 decembrie. Eu sunt convins că putem să ajungem la un um, acord pentru că principiile de bază nu sunt diferite și ideea să ne gândim la altă structură e deja un lucru pe care am avansat. O să vă mai raportez data viitoare cum am avansat și mai mult. Atmosfera a fost foarte bună, Marita poate să confirme. Chiar uh, putem să să susținem noua structură pe care o propune Consiliul, nu avem probleme cu așa ceva și sperăm și ca statele membre să meargă și ele în aceeași direcție cu noi. Oricum, eu zic că avem o bază foarte bună pentru a putea spune că Europasul va deveni un model de succes. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc pentru această informare și, într-adevăr, confirmă ce ai spus. Punct, plec, punctul de plecare a fost foarte pozitiv În orice caz am comparat foarte bine. Dorește cineva care s-a implicat în acest dosar să spună câte ceva? Nu avem foarte mulți colegi în sală. Poate pot să dau cuvântul doamnei Iulciac, uh, vice-șef de unitatele de la Digi Employment de la Comisiei. Mulțumesc! aș dori într-adevăr să confirm că am avut o cooperare excelentă și la nivel tehnic. Uh, colegul William a cooperat foarte bine, el are toată competența necesară. În orice caz, noi uh, punem la dispoziția Secretariatului Parlamentului toate uh, informațiile necesare. Textul a evoluat foarte mult de la propunerea inițială până la propunerea de acum, pe baza propunerii Consiliului și avem uh, mare încredere că vom uh, face progrese considerabile în uh, acest dosar. Mulțumesc. Putem trece la punctul 4 de pe urmea de zi, respectiv la voturi. Nu știu dacă vor veni mai mulți colegi decât sunt acum în sală. Așa cum spuneam, avem probleme la Parlament cu sistemele informatice Poate că unele mesaje trimise prin mail nu au ajuns la colegi. În orice caz, vă propun să începem votul In seven minutes. în șapte minute, de fapt, pentru că trebuie să așteptăm până la nouă și jumătate. Așa uh, figurează pe ordinea de zi. Deci facem o pauză de șapte minute, după care reîncepem. friends, if you take your... Dragi prieteni, vă rog să luați loc. Vom începe cu voturile. Primul vot e pe marginea avizului cu privire la adoptarea unor uh, avize sub formă de scrisoare din partea FEG pentru regiunea Almaviva din Italia. Începem prin votul tuturor uh, aliniatelor din proiectul de scrisoare, cu excepția aliniatului 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea ALDE cu privire la aliniatul 4 a fost retrasă, ceea ce înseamnă că votăm aliniatul 4 de la PPE, din propunerea PPE, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul acum. S-a închis votul. Acum se adoptă 22 de voturi pentru. se vede pe monitoare, dacă vă uitați, uh, pe pupitre, deci 22 uh, de voturi pentru, se adoptă. Acum avem votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30 3 de voturi pentru. Ceea ce în, înseamnă că putem trece la compromisul. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și îi așteptăm și cei care au sosit mai târziu trebuie să știe că uh, votăm uh, acum implementarea strategiei europene pentru persoanele cu handicap, compromisul 2, Those abțineri se adoptă, amendamentul 101 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 102, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins, Verificăm amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă. 15 voturi pentru. Trecem la 103 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 119. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament? Compromisul 5, spune președinta pentru, 19 was adopted, it falls. Uh, it falls because of... Uh, uh e caduc datorită faptului că amendamentul 119 a fost adoptat. Deci votăm compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul 123 împreună cu amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 împreună cu Compromisul 7 se scuză președinta pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 177 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 185 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 186 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, verificăm compromisul 11. S-a deschis votul. 12, îmi cer scuze. S-a închis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 215 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul nu, se scuze președinte, amendamentul 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, Verificăm compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 26 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, nu e foarte clar la compromisul 21. Haideți să începem din nou pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 244 pentru împreună cu 242 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 246 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 248 pentru. Împotriva abțineri e respins. Amendamentul 249 nu trebuie să-l votăm. 251 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 252. S-a deschis votul. S-a închis votul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 Amendamentul 277 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș zice că se adoptă, dar prefer să verificăm. Deci 277 s-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă 27 de voturi pentru. Amendamentul 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 12 pentru, împotrivă, Prima parte, îmi cer scuze. Începem de la început. Cult 12, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cult 12, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru. Trecem acum la cult 17. Cult 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 288 pentru. Îmi cer scuze, spuse președinta. 289 Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 290 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Verificăm amendamentul 290. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă. 25 de voturi pentru. Continuăm cu compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 306 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm Envy 34. S-a deschis votul. And the vote is... S-a închis votul. Se adoptă. 24 de voturi pentru. Envy 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envy 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 317 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Amendamentul 318 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 320 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 321 nu trebuie să fie votat. Uh, depășește sfera de aplicare. Trecem acum la compromisul 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 323 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 324 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 331 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendment 332. Amendamentul 332 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 41 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 339 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 340 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. PETI 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 341 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 346 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 350 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș zice că e respins, dar verificăm. 350 acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru. Amendamentul 351 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 354 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 355 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 357 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 365 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 366 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 377 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 387 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 400, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 405 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Petit 30 pentru, împotrivă, abțineri, aș zice că e respins. Da, verificăm dacă doriți. Peti 30. S-a deschis votul acum. And the vote is now closed. S-a închis votul. Și se respinge cu 24 de voturi. Potrivă 62. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 419 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 420 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 421 împreună cu amendamentul 399 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 422 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 424 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 425 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 426 e caduc. Deci acum trecem la PETI 1, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. PETI 2, partea a doua, pentru, Împotrivă. Putem să mai votăm încă o dată peti 2, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, mulțumesc. peti 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. peti 6, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peti 18, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peti 38 pentru, împotrivă. Verificăm Peti 38. Vă rog, s-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă cu 29 de voturi pentru. Aceasta înseamnă că mergem la citații, amendamentul 1 pentru, împotrivă,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 Compromisul 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 23. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 și 33 identice se votează împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 36 și 37, din nou identice, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 72, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 73, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 e caduc deci trecem mai departe la 74. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Pentru? A, este identic. Bun. Atunci 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78 și 72 împreună. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 împreună cu 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 87 e caduc, deci trecem mai departe la amendamentul 89. cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. NVB. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. NVD. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă și nu votăm în h, votăm în i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, votăm uh, proiectul raport, de raport astfel amendat. Vot deschis. E vot cu apel nominal și s-a deschis și s-a închis. Și se adoptă cu 39 de voturi pentru nicio vot împotrivă. Mulțumim foarte mult raportorului, mulțumim foarte mult. Now we are on the next voting list. The voting... Trecem la următoarea listă de votare.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 Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. partea a doua avem aici. Partea a doua de la amendamentul 140 trebuie votată ca adăugare la compromisului pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog, votăm verificarea părții a doua de la I. S-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă cu 21 de voturi la 18. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul uh, J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că e respins. Haideți să verificăm 157, puteți să votați, e deschis votul. S-a închis acum? Da, e respins. Amendamentul 159, prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verific, verificăm a doua parte, vă rog. Nu sunt convinsă că am zis bine, s-a deschis votul și s-a închis. Și se respinge cu 23 de voturi împotrivă. Acum mergem la compromisul L. Vot cu apel nominal este cerut de către S și D aici.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 1, partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 205, E vot pe părți de către PPE. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că se adoptă. Compromisul W. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul BBB. Vot cu apel nominal cerut de către S și D. Din nou, Sunt în continuare 11, văd. Deci, votăm cu apel nominal mai întâi compromisul BBB. Și s-a deschis, uh, votul s-a închis între timp, spune doamna președinte, și se respinge la un vot. Și acum avem vot cu apel nominal la BB era un pachet. E, vă mulțumesc oricum, 11 din nou vă vedem. Și s-a deschis votul la compromisul BB. S-a închis. Se respinge la două voturi. Ceea ce înseamnă că trebuie să votăm acum amendamentele de dedesubt, deci începem cu amendamentul 224 4, 225 și 226, care sunt uh, identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu zic că se adoptă. Dar vreți o verificare? Bine. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă cu 24 de voturi pentru. Și atunci mergem mai departe și ajungem la compromisul CC. Cine-i pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul DD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 243 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm amendamentul 243, nu văd foarte bine, deci haideți să deschidem votul și acum se închide la 243. Respins cu 24 de voturi. Apoi avem un vot pe părți de către PPE pe amendamentul 244, prima parte, Cine cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul EE, vot cu apel nominal cerut de către S și D. Da, sunt tot 11 și, deci, vom avea vot cu apel nominal pe compromisul EE. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 22 la 19. Trecem mai departe la compromisul FF, la pagina 15. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul GG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul HH, vot cu apel nominal, cerut de către SCD și sunteți 11, știu, nu e nevoie să vă tot ridicați. Deci s-a deschis votul la compromisul HH. Și s-a închis. Deci se adoptă cu 28 de voturi. Continuăm cu compromisul HHH. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 270 este un vot pe părți de către PP. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la amendamentul 271. Acum cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 274 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 278, 274, uh, îmi cer scuze, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 26 de voturi pentru. Mergem mai departe. Amendamentul 275, cerere de A. Cine este pentru totuși eliminarea amendamentului 275? Cine e împotriva eliminării? Trebuie să verificăm. Deci 275, încercarea de eliminare a sa. Cine e? De fapt nu. Votăm electronic. Cine uh, s-a deschis votul? Și, deci e vorba de amendamentul 275 pe care dorește un coleg să îl elimine, să îl taie. Deci s-a închis votul. Deci, ceea ce înseamnă că acum mergem la compromisul 2 și s-a deschis votul. Nu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul GG. Cine-i pentru? JJ. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul KK. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 293 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 294 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul LL. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 306 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul MM, cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul NN, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul OO, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 326, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem un vot cerut pe părți de către PPE, amendamentul 327 și începem cu prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins aș spune, dar haideți să verificăm partea a doua, vă rog să fim siguri. S-a deschis votul și s-a închis. Este într-adevăr respins cu 26 de voturi împotrivă. Compromisul PP pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul QQ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 345 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul RR pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul SS pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 2, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul TT, vot cu apel nominal, a fost cerut de către S sunteți acolo, vă văd, sunteți 11, perfect. Deci, s-a deschis votul pe compromisul TT și s-a închis și se adoptă cu 23 de voturi pentru. Compromisul XX pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 361 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul UU. Vot cu apel nominal cerut de către S și D. Sunteți 11. Și votăm cu apel nominal, deci s-a deschis votul. Și s-a închis acum respins cu 27 de voturi împotrivă. Din cauza aceasta trebuie să votăm amendamentul 363 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 363. S-a deschis votul și s-a închis acum votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru. Mergem acum la amendamentul 370. Pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că e respins, dar verificăm 370. S-a deschis votul, s-a închis. Se respinge cu 22 de voturi. Mergem mai departe la amendamentul 369. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm 369. S-a deschis votul, s-a închis și se adoptă cu 23 de voturi pentru. Și trecem mai departe la amendamentul 373, partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul VV. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Text original, aliniatul 31. Cine e pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Aliniatul 31 se verifică. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge cu 23 de voturi. Amendamentul 380. PPE-ul a cerut vot pe părți, deci votăm prima parte. Cine-i pentru? împotrivă. Cred că se adoptă partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromise double. Compromisul W, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul YY, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. YY, da. Amendamentul 389. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La amendamentul 390 nu supunem la vot. Mergem la compromisul ZZ. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. Compromisul ZZ, pentru că nu am văzut suficiente mâini, am deschis votul electronic la compromisul ZZ. S-a închis votul. Se respinge cu 23 de voturi împotrivă. Luăm așadar amendamentul 391. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. La amendamentul 391 am deschis votul. S-a închis votul. La 391 se adoptă cu 25 de voturi pentru. Mergem la 394. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm 394. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 22 de voturi pentru. Mergem acum la amendamentul 395 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 395, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu 25 de voturi împotrivă. Amendamentul nu e caduc. Compromisul ZA. Cine-i pentru? Împotrivă. Pare rău, dar trebuie să verificăm și aici. S-a deschis votul la compromisul ZA. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Compromisul ZB, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. La compromisul ZB s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 24 de voturi pentru. Amendamentul 400, cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri. Verificăm. Amendamentul 400. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 de voturi împotrivă. Urmează acum 401 și 402 sunt caduce mergem la compromisul ZC. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, aș zice că se adoptă. Dar verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 22 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul 16, considerente, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul AB, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. La amendamentul 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 de voturi împotrivă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AJ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AK pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A L Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A M Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 54. S-a deschis votul. Amendamentul 54. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi. Urmează amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cred. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AN, cine-i pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri Amendamentul 63. Haideți să-l verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge cu 22 de voturi împotrivă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 67 pentru. Împotrivă. Verificăm. La amendamentul 67 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 21 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 69 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul AO. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. Amendamentul 79 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 22 de voturi. Amendamentul 81. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum să punem la vot proiectul de raport în forma modificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru. Mulțumim raportorului pentru munca făcută. Okay. We will soon proceed with uh, Mr. Lavrilo. Urmează să-i dăm cuvântul domnului Jerome Lavrileux, dar uh, o să mai așteptăm un minut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 Okay, then we proceed with the, uh, uh, point seven on the agenda. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Dacă ați putea să vorbiți în șoaptă și nu cu glas tare, aș da cuvântul raportorului. Domnule Lavrileu, sunteți gata să vă faceți prezentarea? Please, the floor is yours. Dacă da, aveți cuvântul, vă rog liniște în sală. Doamna președinte, dragi colegi, foarte pe scurt, după votul în comisie cu privire la proiectul de aviz referitor la normele financiare aplicabile bugetului general Omnibus, aveam uh, competență exclusivă pe patru fonduri. Um, am uh, demarat negocierile pentru care mi-ați acordat un mandat în uh, cadrul trilogului și astăzi doresc să vă spun care este stadiul negocierilor. Am avut două triloguri până acum care au fost foarte fructuoase în sensul în care am ajuns la un consens între mandatul Parlamentului și poziția Comisiei și a Consiliului. Obiectivul revizuirii la mijlocul perioadei a cadrului financiar multianual era să simplificăm normele aplicabile și să avem o mai mare flexibilitate a fondurilor. Eu cred că negocierile merg în direcția cea bună, pentru că deja am reușit să cădem de acord asupra mai multor puncte în cadrul trilogului. Sigur, mai rămân și alte lucruri de rezolvat, dar am toată încrederea că următoarea rundă, care va avea loc la începutul lui noiembrie, va fi runda finală. Dacă doriți, de fapt chiar dacă nu doriți, o să intru în detalii. În ce privește Fondul Social European, avem un acord în cele trei părți cu privire la definiția unui criteriu obiectiv pentru evaluarea performanței unui program sau altuia. Am introdus astfel o alocare bugetare ca uh, criteriu de care trebuie să ținem seama, asta ca urmare a cererii venite de la socialiști și verzi. Am uh, căzut de asemenea de acord ca în regulamentul FSS să existe un uh, o normă comună tuturor regulamentelor, astfel încât um, totul să fie mai clar pentru beneficiari. În ce privește punctele încă în discuție, așteptăm o propunere de declarație din partea Comisiei cu privire la derogare de la norma de minimis. În urma propunerii pe care am înaintat-o și pe care ați validat-o, am spus că plafonul pentru susținere din partea statului să fie la 150 de milioane de euro. Uh, mai rămâne de discutat la următoarea rundă de trilog și sper ca acest uh, plafon pentru uh, susținere din partea statului să ajungă la 150 de milioane de euro doar pentru FSE pentru următorii doi ani și pentru celelalte fonduri semnă la 100 de mii de euro. În ce privește FAD, avem aici o formulare care nu este aceeași peste tot în regulament avem așadar o formulare neuniformă. Um, se vorbește și despre suspendare și despre întrerupere uh, cu referire la statele membre. Deci ideea era să ne aliniem formularea și să vorbim doar despre suspendare, iar acest termen să apare în regulament pentru a avea mai multă claritate. În ce privește FEM, avem iarăși uh, nevoie de o mai mare claritate în legătură cu aplicarea acestui regulament la întreprinderi. Fondul de uh, ajustare la globalizare uh, trebuie să aplice tuturor uh, regiunilor și întreprinderilor, indiferent unde se află. În ce privește eligibilitatea regiunilor care au rată de șomaj ridicată, am discutat despre o rata șomajului care să fie de 20% Uh, din uh, ultimele date disponibile, aceasta ar trebui să fie rata pe care o luăm în considerare. În ce privește programul EASY, avem uh, procente de alocare din buget pe trei axe, Eurest și microfinanțare și finanțare tematică, toate acestea rămân încă deschise negocierilor. Sper și cred că suntem foarte aproape de un consens și sperăm să ajungem la un acord destul de repede pe acest subiect. Între timp, Consiliul a propus să fie cel puțin 40% pentru progres și 18% pentru celelalte două axe. Dacă reușim să ne apropiem, vom vedea. Deocamdată suntem destul de departe ca poziție. Noi credem că acest procent încă e prea mic și uh, vom continua să negociem pe baza mandatului pe care îl avem. Vom uh, veni, bineînțeles, cu argumente ca să îi convingem pe interlocutori. Iată așadar uh, cum arată negocierile care sunt încă în curs cu privire la acest proiect de aviz. După cum v-ați dat seama, noi ne-am încadrat în mandatul dat de Comisia pentru Ocupare. Înainte de plen, bineînțeles că vom avea votul în comisia noastră. Vreau să mulțumesc uh, pe această cale raportorilor din umbră, măcar, adică cei cu care m-am întâlnit și care m-au ajutat și mă ajută în continuare în negocieri. Îi numesc pe colegii Pirinski și Selimovici și le mulțumesc călduros. Mulțumesc de asemenea și colaboratorilor de la grup și colaboratorilor mei care au făcut o treabă excelentă și m-au uh, ajutat, uh, pentru că e primul meu raport, primul meu trialog din cariera de europarlamentar. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mi le adresați. Nu știu dacă am toate răspunsurile, dar dacă nu, vă voi uh, răspunde ulterior. Mulțumesc! Păi. Thank you, Mr. Lavrile. Mulțumim, domnule Lavrile. Toată lumea are o primă dată totdeauna suntem confruntați cu anumite lucruri pentru prima dată. Aici uh, tratăm atât de multe uh, teme încât e inevitabil. Da, acum cuvântul domnului Perinski. Mulțumesc, doamna președinte. Nu am uh, nimic deosebit de adăugat, doar să-mi exprim aprecierea pentru modul în care raportorul a colaborat cu noi. Mulțumesc! Doamna Trebesius? Nu este. Domnul Selimovici a părăsit sala. Pimenta Lopez nu este. Monica Vana nu e aici, nu? Și nu locuiți? Nu, nu locuiește nimeni pe Monica Vana. Și văd că nici domnul Dominic Martin nu mai este. Este oare cineva de la comisie? Da? Doamna Felahi? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În ce privește comisia, noi dorim doar să mulțumim raportorului și întregii echipe de la Parlament pentru negocierile fructuoase de până acum. Am înregistrat progrese în mai multe privințe și suntem uh, încrezători că cu un mic efort uh, vom reuși uh, să încheiem negocierile la următoarea rundă de trilog. Mulțumim raportorului pentru eforturile făcute de a ajunge la compromis. Mulțumim. Doriți să adăugați ceva, domnule Lavilleux? E clar că colegii noștri au obosit după sesiunea de voturi. Iată că suntem uh, în avans față de ordinea de zi. Mai avem un punct important uh, rămas pe ordinea de zi, dar nu știu dacă toată lumea știe de acest lucru, pentru că Parlamentul are unele probleme informatice, nu ajung e mail nu ajung mesajele, dar la 11 și 15 avem o prezentare a stadiului în care ne găsim în procesul de proclamare a pilonului social. Au fost adresate multe întrebări în Parlament și în cadrul comisiei noastre cu privire la acest subiect. și am avut o dezbatere amplă la ultima ședință a coordonatorilor. Am cerut celor uh, care sunt în grupul Sherpas, doamna Rodriguez și domnul Handel, să, pardon, domnul Van de Candelare să vină în comisia noastră, dar nu vor veni decât la 11 și un sfert. riscăm să fim chiar și mai puțini la această discuție dacă așteptăm, dar sper că unii dintre voi măcar să hotărască să rămână, pentru că e vorba de modul în care suntem noi reprezentați la această reuniune. Poziția noastră este că proclamarea pilonului social ține de competența noastră. Noi suntem comisia competentă. Pare să, însă că nu avem o reprezentare formală, ci cele două persoane care îndeplinesc rolul de Sherpas au fost uh, alese de domnul Tajani și uh, ele sunt implicate în toată activitatea. Deci mie mi se pare că ar fi util și uh, binevenit ca și noi, Comisia, să fim implicați într-o modalitate sau alta în acest proces. Despre asta vom vorbi la 11 și 15. Ne vor raporta doamna Maria Huao Rodriguez și domnul Van den Kendelere. Așa că sper ca măcar unii dintre voi să revină la 11 și 15 astfel încât să discutăm cu cei doi colegi ca să vedem uh, ce facem mai departe. De asemenea, am trimis o scrisoare domnului Tajani după ședința coordonatorilor pentru că uh, coordonatorii de la toate grupurile politice au uh, spus că li se pare foarte straniu că um, tocmai comisia însărcinată cu agenda socială nu are niciun fel de poziție formală și nici nu e invitată în aceeași calitate în care sunt invitați cei doi șerpa. Prin urmare, pun capăt reuniunii noastre acum și reluăm la 11 și 15. Dacă nu puteți veni, măcar trimiteți pe cineva care să aibă legitimitatea de a lua cuvântul în numele vostru. Să încercăm să ajungem la rezultatul pe care ni l-au cerut coordonatorii. Adică noi, comisia responsabilă cu agenda socială, să fim reprezentați într-o într-un fel sau altul la reuniunea de la Gothenburg pe 17 noiembrie. Mulțumesc, așadar acum pauză până la 11 și un sfert. I it.

Uh, thank you for uh, being back here in our uh, Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați întors. Am terminat cu voturile. Înainte de termenul stabilit, am avut și o pauză. Mulți dintre dumneavoastră v-ați și întors și începem acum cu punctul 8 de pe ordinea de zi de astăzi, prezentarea situației actuale a procesului de proclamare a pilonului social. Aș dori să dau cuvântul domnului uh, Van den Kelderle de la PPE, după aceea Mariei Hau Rodriguez uh, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, doamnă președinte. Noi am fost numiți șerpași de către conferința președinților în 7 septembrie, doamna Rodriguez, Rodriguez și cu mine și Thomas Handel, președintele Comisiei de Ocupare și mă bucur de faptul că pot să vorbesc în fața dumneavoastră. E o ocazie sui generis, poate că o ocazie unică și de aceea mă simt uh, onorat. Într-adevăr, uh, pilonul social este o decizie sui generis și necesită și o soluție sui generis în ce privește reprezentarea Parlamentului. Conferința președinților consideră că numirea celor trei șerpași a fost uh, modul uh, ideal pentru a se asigura că Parlamentul European poate să participe la summitul social care va avea loc la Gothenburg în 17 noiembrie, summitul care tratează pilonul social. Acest summit Uh, va fi un eveniment, uh, în primul rând, politic, după părerea mea. Liderii își vor exprima din nou angajamentul față de Europa mai socială. În ce privește documentul pe care îl pregătim, el urmează să fie consemnat uh, de către președintele Comisiei, președintele Parlamentului European și apoi și de către președinția în exercițiu, președinția estonă. estonă. În ceea ce privește rolul nostru de șerpași, și eu cred că vorbesc și în uh, numele Mariei, noi am uh, considerat că această misiune e foarte importantă și am preluat-o cu toată sinceritatea necesară și am uh, încercat să ținem cont și de votul, de, de votul din proprie inițiativă, deci raportul din proprie inițiativă. Vom încerca ca textul nostru să reflecte cât mai fidel acest raport. În ceea ce privește procesul de negocieri, am avut trei reuniuni de trilog până acum. La prima dintre aceste reuniuni Parlamentul, președinția Consiliului, sprijinită de către statele membre și Comisia, au hotărât să nu se atingă de cele 20 de principii din proclamație. Deci, subiectul negocierilor trilogului a reprezentat preambulul la acest text. După părerea noastră, acest text a fost uh, un text uh, suficient de echilibrat chiar de la început. Cu toate acestea, însă, din capul locului a fost uh, foarte clar că mai erau și chestiuni pendinte pentru Consiliu și o să abordez două dintre aceste subiecte și după aceea îi voi da cuvântul colegei Maria Joao Rodriguez. Prima temere pentru Consiliu îl reprezenta uh, impactul financiar al pilonului social, în conformitate cu articolul 9 din preambul. Uh, Consiliul dorea să se asigure că această proclamare nu are un efect asupra echilibrului financiar din statele membre și cele trei instituții s-au uh, pus uh, de acord pe o, o poziție în conformitate cu articolul 154 din tratate, care prevede că statele membre trebuie să fie în stare să, să-și gestioneze propriile afaceri și deci că impactul financiar nu trebuie să fie negativ. O a doua temere pentru Consiliu a reprezentat sfera de aplicare a pilonului social și de aici și de această dată ne-am pus de acord pe un text care respectă tratatele și care reflectă și uh, raportul din proprie inițiativă a Parlamentului, care clarifică și subliniază faptul că sfera de aplicare a pilonului uh, vizează mai ales uh, statele din zona euro, dar uh, e importantă și pentru celelalte state membre. Mai există o altă chestiune importantă și care e deschisă și pentru negocieri astăzi. Nu sunt singurul vorbitor, însă o las deci pe colega mea să abordeze această chestiune. În încheiere, aș dori să vă să conchid această scurtă informare spunându-vă că aceste dezbateri au fost foarte deschise și uh, vă pot spune că Atmosfera a fost foarte plăcută și sper să ajungem la un uh, acord în zilele următoare cu un uh, rezultat care sperăm să fie considerat pozitiv de către Parlamentul European. Mulțumim. Aș dori să dau cuvântul Mariei acum. Intervenție fără microfon. Uh, aș dori să fac un raport pentru comisia dumneavoastră, dar aș dori în primul rând să vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea pe care mi-ați uh, acordat-o de a lua cuvântul la această comisie pentru că membrii acestei comisii trebuie să fie informați pe deplin în ce privește condițiile de negociere. Așa cum spunea și antevorbitorul, au avut loc câteva contacte între cele trei uh, instituții, în mod neoficial, pentru a înlesni, sperăm, un acord uh, posibil și dezbaterile în curs uh, la Consiliu. Eu consider că trilogul acest trilog uh, neoficial a avut un rol uh, pozitiv și constructiv și, așa cum spunea colegul, am obținut progrese foarte importante. Ne apropiem acum de final. Mă refer la proclamația care urmează să fie adoptată ca o bază Uh, pentru a construi Europa socială care trebuie să facă față unor noi uh, provocări. Cred că ar trebui să ne mândrim pentru că raportul Parlamentului, care a fost deja susținut uh, de către cinci grupuri politice, deci susținerea a fost foarte clară în ce privește această proclamație. În legătură cu cele 20 de principii pe care ea le conține, ele oglindesc tot ce cerem noi uh, în raport și considerăm negocierile finalizate. Acum, în legătură cu preambulul, și aici am obținut uh, poziții convergente, asigurându-ne, în primul rând, că acest pilon vilează, vizează toate statele membre și nu doar uh, cele din zona euro. Și poate că vă amintiți că a fost poziția inițială adoptată de către Parlamentul European, în raportul său și în toate pozițiile publice pe care le-am adoptat până acum. În al doilea rând, am obținut clarificări și în ceea ce privește faptul că trebuie ca prin tratatele uh, existente să hotărâm competențele pentru pilonul social și apoi faptul că e nevoie și de răspundere fiscală și să lăsăm o marjă de manevră pentru statele membre care trebuie să-și uh, gestioneze bugetele naționale. Deci sunt puncte pe care ne-am pus de acord cu Consiliul, însă acum mai avem o chestiune uh, pendintă, deci uh, un ultim obstacol pe care trebuie să-l trecem. E vorba de abordarea care trebuie luată pentru a pune în aplicare acest pilon social. Am ajuns, cred, la o soluție de compromis în urma dialogului cu Consiliul și cu Comisia. O soluție bună, însă Consiliul propune să mai adăugăm un cuvânt care, din punctul nostru de vedere, este inacceptabil. Iată că, cum sună teza respectivă. Pentru ca principiile să poată să fie puse în aplicare, principiile și drepturile necesită măsuri dedicate și texte legislative care trebuie să fie adoptate la nivel adecvat. Aceasta a fost formularea pe care o pregătisem noi. Acum, Consiliul propune să adăugăm cuvântul ud, ar, ar necesita. Ceea ce înseamnă că punerea în aplicare acestor principii și a drepturi ar necesita măsuri uh, suplimentare și legislație care ar trebui să fie adoptate la nivel uh, adecvat. Haideți să vă explic de ce noi, Parlamentul, nu putem accepta acest cuvânt. În primul rând pentru că e vorba de ar putea, deci condițional, deci e o ipoteză, vorbim despre un limbaj ipotetic. Și nu e uh, limbajul necesar pentru o proclamație. Noi nu ar trebui într-o proclamație să folosim uh, formulări ipotetice. Ar trebui să ne bazăm pe fapte și nu pe ipoteze. Dar mai există și un alt argument. Ne dorim un, o uh, Europa socială uh, a pilonului social credibile. Deci noi dorim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor opiniei publice și sunt foarte ridicate aceste așteptări. Deci, apelul pe care l sens Consiliului este vă rog să vă revizuiți atitudinea, pentru că când ne întâlnim la EPSCO, e în interesul dumneavoastră să ne punem de acord pe un text care să nu fie criticat de către opinia publică prin folosirea unui cuvânt care nu este potrivit într-o proclamație. Deci acesta este mesajul meu pe care îl trimită coreperului pentru mâine. Sper să ajungă și la coreper, dar în orice caz sper să găsim o soluție la ședința de mâine de la coreper. Și după aceea avem condițiile prielnice pentru evenimentul oficial pentru a proclama acest pilon social la Gothenburg, unde sper să avem o delegație reprezentativă și uh, puternică din partea Parlamentului European. Am încheiat, mulțumesc! Thank you, both of you. I'm... Mulțumesc amândurora! Sunt sigură că sunt uh, și reacții din sală. Aș dori să-i dau cuvântul în primul rând domnului Casa din partea PP-ului. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președintă. Am mai avut ocazia să discutăm la nivel de coordonatori acest dosar, dar e foarte important să avem dezbaterea și aici uh, între noi cu toți uh, membrii comisiei noastre. În primul rând aș dori să mulțumesc șerpașilor pentru munca lor depusă pentru acest proiect important, unic, sui generis, așa cum a spus cineva înainte, dar într-adevăr este o mare oportunitate. Cu toții uh, ne-am uh, străduit din răzputeri uh, să obținem aceste principii pe care le împărtășim și să ne asigurăm că toate instituțiile le sprijină. Și cu toții suntem de acord că nu va fi ușor pentru toată lumea să obțină tot ce-și dorește. Sigur că trebuie să negociem, să mai lăsăm fiecare de la noi, dar nu e vorba decât de o declarație politică. Nu e obligatorie. Pe mine ce mă îngrijorează e că, deși ne-ar fi plăcut ca toată, uh, toate formulările propuse de noi să fie incluse în text, să nu dăm, eu cred că nu ar trebui să dăm celorlalte instituții să înceapă să formuleze obiecții pe, la, la uh, formulări pe care noi ni le dorim în text. Deci, sfatul meu pentru amândoi și nu vreau să răpesc prea mult din timpul colegilor, haideți să nu uităm că nu putem câștiga această bătălie în proporție de 100%. Haideți să negociem cu celelalte instituții. Pentru mine nu acest cuvânt e suficient uh, pentru ca noi să uh, intrăm uh, într-o nouă bătălie. Deci haideți să negociem, să fim generoși, uh, să încercăm să ajungem la un acord cu toate instituțiile încât această oportunitate unică să nu se piardă. Cred că trebuie să transmitem un semnal Consiliului, mai ales și să le spunem că noi am fost gata cu, uh, să negociem și că am făcut-o de bună credință. Mulțumesc pentru eforturile depuse. Știu că mai aveți eforturi de depus și în zilele următoare, deci, încă o dată, vă rog, haideți să fim mai darnici în legătură cu așteptările Parlamentului de la această oportunitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Casa. Doamna Iongherius acum. Aș dori să mulțumesc și eu șerpașilor pentru tot ce au făcut până acum. și deși eu de obicei sunt o persoană generoasă, altruistă, așa mă văd eu în orice caz, aici am câteva semne de întrebare. Și cred că e mai important și e foarte bine să le discutăm aici, în această formulă, deci la reuniunea uh, Comisiei de Ocupare, pentru că mă îngrijorează faptul că, deși au avut loc aceste negocieri neoficiale mai avem probleme legate de felul în care Comisia de Ocupare e reprezentată la negocieri. La ședința coordonatorilor, unde o înlocuiam pe Iuta, Steinbrück, s-a vorbit despre președintele Comisiei de Ocupare, care e prezent la masa negocierilor. Ori cu toții știm că am avut câteva vești uh, proaste despre Thomas Handel, cu toții îi uh, dorim tot binele, dar Thomas Handel nu a fost invitat, nu a primit o invitație personală a fost invitat în calitate de președinte al comisiei noastre și dacă nu poate să reprezinte această comisie, întotdeauna există un supleant. Avem primul, al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte care ar fi putut să îl înlocuiască. Și e un subiect pe care doream să îl uh, discut acum pentru că au trebuit luate decizii în legătură cu participarea noastră sau neparticiparea noastră. Al doilea semn de întrebare pentru mine îl reprezintă textul propriu zis, pentru că Bineînțeles că aceste triloguri uh, informale prezintă avantaje, dar dezavantajul e reprezentat de faptul că fiecare încearcă să se orienteze în ceață pentru că nu avem la dispoziție vederea de ansamblu. Și eu cred că ar fi o idee bună ca înainte de conferința președinților, care să, care să acorde președintelui Parlamentului uh, permisiunea de a semna această declarație la Göteborg, cred că ar fi bine ca noi, la Comisia de Ocupare, să putem examina textul. Am încheiat cu observațiile procedurale și acum pe partea de fond din uh, dările dumneavoastră de seamă constat că au fost înregistrate multe progrese și doream să vă mulțumesc pentru ele, pentru că eu cred că e important să facem progrese în domeniul social. Așteptările sunt foarte mari și astfel putem să dăm curs uh, așa numitului triplu A pe care domnul Juncker l-a menționat în primul uh, discurs privind uh, starea Uniunii, deci felicitări negociatorilor și sunt de acord cu Maria Joao în acest sens, deci dacă formularea din prima parte a declarației ar duce la un verb la condițional, deci la o condiție, riscăm să ne confruntăm cu așteptări ridicate fără rezultate. Și dacă tot e să vorbim despre uh, încrederea cetățenilor și a lucrătorilor europeni în uh, proiectul european, cred că e ideea cea mai proastă. Deci dacă faci promisiuni și nu le ții, pentru că uh, formularea e la condițional, atunci uh, nu facem decât să înrăutățim lucrurile. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul Pirinski are cuvântul acum. Și dacă mai doresc și alții. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă cer un sfat în legătură cu felul în care trebuie să procedăm, fiind dat că domnul Caza a plecat din sală. Eu doream să îi pun dânsului, să-i dau dânsului un răspuns în legătură cu ce a, a menționat dânsul. Poate că puteți când se întoarce să-i transmiteți. Iată, Iată-l pe domnul Caza. Domnule Caza, ați, eh, tocmai ați eh, eliberat-o pe doamna președinte de o sarcină pe care eu transmisesem. Vreau să mă refer la ceea ce ați spus dumneavoastră. Nu este nevoie de un discurs prea lung, așa cum ați zis și dumneavoastră, dar eh, dumneavoastră v-ați concentrat pe uh, un cuvânt Oare un cuvânt poate să distrugă o construcție atât de mare, uh, cu atât de mult efort depus pentru ea? Dar vreau să vă întreb de ce Consiliul a decis deodată că trebuie să introducă acest cuvânt în text. Poate că ar trebui să cerem Consiliului să se mai gândească în, uh, exact la argumentele pe care dumneavoastră le-ați înaintat, dacă pentru ei e cuvântul cheie și dacă este cuvântul cheie, atunci ar trebui să intrăm în substanța argumentației Consiliului. De ce doresc ei neapărat să introducă acest cuvânt? Așa cum a zis și Maria Joa înainte. În primul rând, o condiționalitate foarte serioasă, în al doilea rând, o slăbire calitativă a mesajului politic. Eu aș mai introduce chiar și un al treilea argument în legătură cu cuvântul would, aș, ar trebui, ar fi bine să. Uh, vreau să vă întreb dacă nu există necesități juridice din punct de vedere lingvistic pentru că aceste 20 de principii uh, necesită un alt tip de legislație sau de act legislativ. E vorba doar de o declarație de fapte până la urmă. Aceste texte uh, necesită o formă sau alta de acțiune. Ce înseamnă would în acest context, până la urmă? Nu înseamnă nimic, până la urmă, în acest context. Deci aș vrea să vă rog, domnule Caza, să recunoașteți că introducerea acestui cuvânt până acum în textul existent uh, cu, la care au lucrat mulți colegi, uh, creează probleme. A apărut în text și imediat declanșează un nou proces de negocieri. Eu aș zice chiar că e destul de irresponsabil ce s-a întâmplat. Vreți să răspundeți, domnule Caza? După cum am zis și înainte, aș dori ca și alții să vorbească mai mult decât mine aici. Dar fiind dat că am primit o întrebare, nu știu dacă domnul Pirinski știe că noi am decis acum mult timp că, dacă e posibil, să nu schimbăm nimic din acest pachet, pentru că pachetul poate să se destrame. Dacă acest Consiliu dorește să obiecteze la multe alte puncte și e serios, atunci sigur are ocazia să o facă. Pentru un cuvânt Acum să fim sinceri cu noi. Știm cu toții și șerpa și știu cât de delicată poate să fie problema aceasta. Tot ceea ce vreau eu să vă spun e să ne gândim dacă cuvântul would e cu adevărat atât de important încât să aducă cu sine sfârșitul procesului pentru PPE. Eu nu aș tolera ca acest cuvânt să poată să distrugă ceea ce am făcut. dar pe, având în vedere această ocazie unică, eu aș uh, crede că negociem de bună credință. Eu nu vreau să fim negativiști. Eu zic să fim pozitivi, să încercăm să folosim situația pe care o avem și nu o situație care merge numai într-o singură direcție. Thank you. Uh, I'll give the floor to Madam Lambert. Doamna Lambert. I would also like to um, echo uh, and this is da, vreau și eu să mă refer la implicarea Comisiei pentru Ocupare în problema aceasta, deja că ne-am uh, strecurat înăuntru și aș vrea să păstrăm spațiul pe care l-am câștigat în procesul respectiv. Desigur că trebuie să mai discutăm în comisia noastră despre uh, ce facem în momentul în care s-a, adaptat, s-a adoptat proclamația. E deja un lucru concret. Iar în legătură cu aspectele lingvistice, argumentele între Shell și May cu Consiliu cred că sunt uh, un lucru repetitiv. La fiecare trilog pe care l-am avut au apărut, dar când ne uităm la o proclamație, cred că e nevoie de ceva mai pozitiv, mai ales când statele membre au exprimat foarte clar că nu sunt competente pe subiect. Nu pot să-mi imaginez niciun stat membru care să nu acționeze astfel încât să contribuie la Europa socială Poate că ei consideră că uh, poate sunt uh, o țară socială, dar sigur e parte din pachetul acesta de fapt. Și trebuie să ne uităm la angajamentele internaționale pe care le-au făcut prin uh, angajamentele față de obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care sunt foarte legate de pilonul social. ODM-urile sunt, într-adevăr, un, o ținte pentru eliminarea sărăciei și au legătură directă cu pilonul social. Sper, aș fi sperat ca statele membre să poată să fie mai entuziaste și mai dinamice despre acțiunile lor, dar, după cum am zis și la trilog, știm că nu întotdeauna este o caracteristică a dialogurilor acestora. Dacă e să ne, să ne întoarcem înapoi la post-proclamație, trebuie să ne gândim și la felul în care Parlamentul rămâne implicat, pentru că nu va fi vorba numai de această dimensiune. Există și o dimensiune soft, de politică mai uh, uh diplomatică și uh, cred că uh, putem să ne bucurăm că am ajuns la punctul acesta în care proclamația poate să devină ceva concret. Vom continua, nu se știe cu câte instituții, în orice caz trei dintre ele sunt foarte bine reprezentate, pentru că Parlamentul European este o parte importantă, fiind ales direct. În, acest, în această comisie și în Parlament în general trebuie să vedem cum ne asumăm rolul cum ne asigurăm că nu rămâne doar o foaie de hârtie, indiferent dacă e foarte frumos scrisă pe hârtie de valoare și de calitate și cu caligrafie, nu despre aceasta e, nu despre asta e vorba. Avem nevoie de mai mult de cât uh, de formă și aceasta se poate după aceea discuta la nivelul coordonatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schuster are cuvântul acum. Mulțumesc! Și mie mi se pare foarte important să reușim să obținem un compromis. Totuși, compromisul trebuie să aibă și un conținut uh, ca atare, pentru că altfel nu este acceptabil. Noi, Parlamentul European, nu putem să încercăm să ne prefacem că nu vedem, că se ascund anumite uh, atitudini, atitudinea unora care de fapt nu iau foarte în serios pilonul social. Atunci când vorbim despre o, o dispută, de obicei e o problemă undeva, altfel nu te cerți atât de mult. Dacă ne uităm la principii și vedem și vrem să le implementăm în mod obligatoriu, atunci trebuie să existe o legislație. Dacă însă spunem că ar fi necesar ca o legislație să fie elaborată, atunci înseamnă că de fapt ne închidem uh, portița și de fapt ne gândim altă dată în anii următori dacă vrem cu adevărat să acționăm. Mi se pare că tocmai Consiliul ar trebui și el să ajungă la punctul în care să spună că vrea să respecte anumite principii și de aceea ai nevoie de legislație. Și deci că și noi intervenim la diferite nivele, nu este ca și cum am vrea neapărat direct o măsură europeană sau o legislație europeană. Însă dacă trec udul sau uh, ar, ar fi, ar trebui, intervine imediat suspiciunea că unele state nu o iau în serios și ar, ar, acest ar ar însemna că nu e neapărat obligatoriu. Și așa cum a spus foarte bine și Maria Joau, cred că e vorba aici de o problemă de credibilitate. O problemă foarte mare în credibilitatea europeană este exact că faptul că nu se ia în serios, uh, nu se iau în serios nevoile sociale ale oamenilor, nu sunt reglate la nivel european imediat. Știm cu toții că există o problemă aici, nu există reglementări la nivel european și nu e ușor uh, să uh, introduci aspecte sociale la nivel european, dar printr-o proclamație cred că putem îmbunătăți lucrurile și trebuie măcar să se vadă o voință, o dorință că vrem să mergem mai departe, ceea ce nu se poate face cu un verb la modul condițional. Mulțumesc! Claude Roland are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, e vorba de un dosar care ne preocupă și este din competența noastră și Comisia Empl trebuie să joace un rol important. Dar cel mai important este să avem această proclamație. E clar că are două elemente ea. Are, pe de o parte, uh, un element în care trebuie să fie eficientă, utilă în uh, viața concretă, pe de altă parte are și o valoare simbolică puternică și știm că în politică simbolica are o importanță foarte mare. Știm că simbolistica și simbolica trebuie să uh, și are de obicei un, uh, un impact foarte mare. Sunt de acord cu cei spun că nu avem aceste drepturi care ne revin, dar există două și nu avem voie să, să dezamăgim. Însă ceea ce poate să creeze dezamăgire este lipsa de claritate, dar și mai mare dezamăgire s-ar putea ca, de exemplu, în final, dacă nu avem proclamație, dezamăgirea va fi mult mai mare din partea celor care așteaptă să se facă progrese în domeniul Europei sociale. E clar, se vede foarte bine. Eu aș prefera, de exemplu, ca nici Consiliul să nu aibă poziția pe care o are, dar e un fapt. Așa s-a poziționat Consiliul. Îmi vine să zic din păcate, dar așa este, trebuie să ținem cont de poziția sa. Nu cred că trebuie să vă explic eu aici, deputaților din această comisie, care sunt uh, datele problemei, că le cunoașteți. O negociere pe o chestiune de litigiu este o parte care are poziția A, o parte care are poziția B și, în final, când găsesc un acord, se găsește o soluție care se numește C, care nu e nici A, nici B, ci se cheamă C. Și deci, în uh, acest for, cel puțin eu zic că avem o competență pozitivă, dacă pot să-i spun așa, în legătură cu ceea ce putem face noi pentru ca să uh, influențăm lucrurile pozitiv. Mulțumesc. Doamna Mela are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuroasă că discutăm uh, într-o reuniune despre semantică. De mult n-am mai participat la o, la o reuniune despre semantică, ceea ce ne face să uităm complet fondul dosarului, deci conținutul său, proclamația în sine. Nu cred că există dificultăți prea mari în legătură cu cele 20 de puncte care formează conținutul declarației. E destul de interesant. E vorba de o declarație cât se poate de neieșită din comun, de declarație uh, Um, la uh, candidatură, o candidatură pentru un candidat din orice țară, de exemplu. Toată lumea va avea avantaje, totul va merge mai bine în cea mai bună lume din, uh, de, din acest univers, dar desigur că toate promisiunile după aceea nu vor fi respectate, pentru că nu pot fi respectate la nivel european. Așa sună pentru mine. Indiferent de cum va fi redactat uh, preambulul, uh, acest preambul conține deja, prin definiție, foarte multe contradicții care sunt uh, în sine ucigătoare. Iar uh, colega mea are dreptate când spune că are dubii despre cum va evolua uh, declarația. Eu zic că deja este un eșec preprogramat. De ce? Pentru că ni se spune că subsidiaritatea va fi respectată, în timp ce de fapt ea este cu totul neglijată, că zona euro trebuie să fie privilegiată. Uităm oare că avem aici în zona euro două cifre de șoma, două puncte procentuale de șomaj chiar mai mult uh, superior față de alte zone. De asemenea, să nu uităm că a trecut o criză prin Europa și poate că știți și că noi considerăm că diferitele construcții europene sunt în parte responsabile pentru faptul că încă nu avem creștere economică. Știți că fuga tinerilor către alte domenii și alte zone este în continuare foarte mare. Am văzut cu doamna Ton când am fost în Croația acest lucru. În ceea ce privește dumpingul, ar fi destul să eliminăm uh, directiva pentru de lucrătorii detașați și articolul 15 cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială pentru a putea, în fine, să dăm la o parte dumpingul social când încă este vorba de un fenomen foarte mare când salariile medii vin de la o scară la 1 la 10 în Europa și lista poate continua. Toate elementele care sunt în acest preambul sau care vor fi introduse uh, vor face ca declarația să fie, după cum a zis și domnul Roland, doar uh, una din domeniul comunicării și al uh, PR-ului, al simbolicii. Însă oamenii așteaptă rezultate concrete, vor să se îmbunătățească situația pe piața muncii, nu vor să existe discrepanțe de 25 de puncte procentuale, nu vor să aibă 25% șomaj la tineri și oameni care n-au ce să facă, cu impact uh, deosebit pe sistemele de protecție socială, pentru că oamenii aceștia care nu-și găsesc un loc de muncă nu sunt întotdeauna uh, remunerați, dar nici nu cotizează la sistemele de asigurare socială. Deci, catastrofa se anunță și din punct de vedere al pensiilor în Europa, după ce vom avea problema locurilor de muncă. Deci vă propun să vă gândiți împreună cu noi că declarațiile și cuvintele frumoase sunt foarte bune, dar poate ar trebui să fim mai vigilenți pe fond. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Caza, dorea să ia, luați cuvântul în, încă o dată, cred, nu? Da, vreau să vă amintesc tuturor că astăzi nu ne-am întâlnit aici pentru a modifica ceva, ci e vorba de o prezentare acum. După cum ați auzit, avem oameni care sunt împotriva adoptării declarației și semnării ei, deci haideți să avem grijă. Există lucruri care nu-mi plac mie de la PPE în declarație, dar trebuie să coordonăm tot ceea ce s-a planificat și nu e ușor. Iar comisia noastră, după cum știți, nu vom putea schimba substanța acestei declarații, despre aceasta e vorba. Și asta aici am spus și la început. Am avut un raport, am avut discuții pe subiectele acestea. Nu o să schimbăm substanța materiei, conținutul textului, pentru că o să discutăm despre conținut, dar degeaba deschidem putia Pandorei, că vrem să schimbăm un cuvânt sau altul din ce un paragraf, o să avem probleme când începem așa. Îmi pare rău să vă spun, procedura nu e cea mai bună procedură care s-a folosit vreodată în Parlament, sunt de acord cu dumneavoastră, dar acum avem doi șerpași, avem uh, și din partea președintelui un reprezentant și un reprezentant din partea fiecărui grup. Dacă nu se adoptă, acesta e cadrul pe care îl avem. Nu avem atâta timp la dispoziție să încheiem dosarul. Deci haideți să vorbim uh, clar și să nu complicăm lucrurile mai mult decât uh, sunt deja complicate. Deci îmi pare rău că am mai luat odată cuvântul, dar chiar trebuia să vă spun aceste lucruri. Da, mai dorește cineva să mai ia a doua oară cuvântul? E vorba de domnul Pirinski. Da, mulțumesc, îmi cer scuze, dar uh, prima mea intervenție a fost o întrebare, nu o declarație, de aceea insist. Mai mulți colegi au spus că avem o dificultate cu Consiliul în formulări. Trebuie sau ar trebui. E clar că nu e vorba aici de lingvistică, e vorba de substanță, dar aici nu e vorba de alegere între shell sau mei. ar trebui sau trebuie pentru că textul vorbește despre principii și spune că trebuie să fie obligatorii uh, principiile și drepturile și necesită măsuri țintite sau legislație adaptată la nivelul care trebuie. Deci, Consiliul a injectat acum uh, un dubiu prin condițional, de aceea nu există decât un singur sens într-o declarație ca aceasta, este să se afirme voința politică. În cazul acesta, să se demonstreze că există voință politică pentru ca cele 20 de puncte, în conformitate cu legislația națională și europeană și în conformitate cu dorința Parlamentului și a guvernelor, vor găsi o cale să pună în aplicare ceea ce scrie acolo. Domnul Roland a spus care ar fi cea mai mare dezamăgire pentru cetățeni? Să avem o declarație cu un ipotetic în ea sau să nu avem nicio declarație? Eu personal aș spune că o declarație aproape bună, care exprimă anumite așteptări cu voință politică slabă, e mai rău decât să nu avem o declarație. Și deci să fie foarte clar cine apără care drepturi. Mulțumesc! I think I, I missed someone who asked for the floor. Cred că mai era cineva care dorea să intervină. Nu. În acest caz, poate comisia dorește să facă vreun comentariu? Domnule Servus? Doriți să spuneți ceva? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a spune câteva cuvinte. Mai întâi vreau să îi felicit pe cei doi șerpași pentru munca făcută de o calitate excelentă. Grație lor am ajuns foarte aproape de un acord pe marginea acestui text, pe care Comisia îl consideră foarte bun. Au spus-o cei doi șerpași, repet și eu, faptul că principiile sunt acum pe masă și au fost agreate de statele membre, inclusiv de către unele din statele membre care au respins conceptul de convergență socială, de pildă, mi se pare un lucru foarte pozitiv. Ceea ce discutăm acum este o chestiune complexă, desigur, și dacă îmi permiteți, v-aș da o explicație simplă a textului. Acest considerent se referă la drepturile existente. În Consiliu nu se pune în discuție faptul că aceste drepturi existente sunt aplicabile. Cu toții suntem de acord. Discuția, cred, se referă la noile principii, pentru care astăzi nu există modalitate de aplicare juridică pentru că statele membre nu au adoptat legislația. Aceste principii sunt noi, în sensul în care pentru ele încă nu există căi de punere în aplicare legală. Și uh, ca să vă spun ce au spus statele membre în Coreper, el a vrut să se asigure că ceea ce apare în aceste principii nu creează drepturi uh, juridice per se. Deci să fie nevoie de adoptare de legislație la nivel european sau național pentru ca aceste drepturi să devină aplicabile. Iată, uh, ăsta e un lucru pe care Comisia nu poate decât să-l accepte pentru că asta spune tratatul. Deci noi suntem de acord cu conceptul. Acum problema stă în cum translatăm acest concept într-o teză, într-o frază. Iată de ce unele state membre au propus să adăugăm acest would, care sunt de acord, nu e neapărat o formulare elegantă, creează cumva senzația că uh, există posibilitatea de a opta. Dar cred că, până la urmă, dacă citim textul mai departe, ajungem la sensul pe care vrem să îl redăm. Adică aceste principii care nu există încă legislația națională sau europeană au nevoie de măsuri uh, adecvate care să se ia fie la nivel național, fie european. Iată, deci, o explicație scurtă. Eu sunt primul care să recunoască că formularea lasă de statele membre nu e una elegantă și de aceea noi am și propus o formulare diferită. Datorită uh, colaborării cu șerpașilor, cu șerpașii am uh, hotărât să transformăm acest wood în should, care ar conferi o claritate juridică textului. Însă multe state membre nu au fost de acord cu propunerea noastră. Nu cred că e o problemă de substanță aici, de conținut. E mai degrabă o viziune personală. Vedem că mai multe alineate din acest text nu au o formulare elegantă. Și atunci, de ce insistăm pe acest cuvânt anume? Cred că problema a fost explicată. Discuția, practic, constă în uh, alegerea cuvântului potrivit. Dacă continuăm cu această discuție, riscul este să stricăm totul riscul este ca uh, și uh, Comisia și Consiliul să ajungă foarte aproape de un uh, consens și dacă vă încăpățânați să țineți la acest cuvânt, riscați să aruncați totul în aer. Deci, toată discuția legată de pilonul drepturilor sociale riscă să fie amenințată. Asta am vrut să vă spun. Președintele, mulțumim, domnule Servus, revenim la șerpași. Începem cu domnul Van den Kendelere, dacă aveți observații. Da, mulțumesc tuturor pentru că ne-ați împărtășit uh, modul în care vedeți uh, negocierile în curs. Într-adevăr, noi aici am venit să prezentăm un raport cu privire la modul în care a decurs uh, trilogul. Dar, în orice caz, e un exercițiu bun, cred, să să tragem învățăminte pentru ocaziile următoare. După cum uh, are și destul de clar din explicațiile noastre, EBSCO are deja o poziție proprie și o dinamică proprie, iar acestea sunt foarte diferite de ale Parlamentului. Asta cred că e clar pentru toată lumea. Într-un oarecare fel putem spune că ne apropiem de sfârșit și uh, nu am vrea să ratăm ocazia aceasta, așa că da, trebuie să uh, fim foarte pragmatici, așa cum a spus uh, colegul mai devreme, să ajungem la un compromis sau o variantă C. Asta nu înseamnă însă că trebuie să golim de, de conținut demersul nostru. Uh, în ce privește uh, participarea președintelui Comisiei, ca al treilea șerpaș, eu, cu titlu personal, m-aș bucura să văd că această invitație nu a fost făcută ad personam, ci ad funcționam, dar asta rămâne de decis în conferința președinților. Și tot acolo probabil că se va hotărâ dacă a, textul va reveni în comisie pentru discuție înainte de decizie în, în conferința la nivel înalt. Sunt de acord cu colegii care au spus că trebuie să avem uh, reprezentare la summit și uh, toți cei care doresc să susțină acest document să poată să-l susțină împreună. În ce privește simbolistica documentului, de care tot am vorbit, eu cred că calitatea simbolică a sa e foarte importantă pentru această proclamație a drepturilor sociale. M-am bucurat să văd că Parlamentul este la masa negocierilor. Aș fi uh, putut uh, gândi și alte câteva scenarii în care noi să avem un rol diminuat. Dar, după cum uh, a spus pe bună dreptate doamna Lambert, avem o sarcină și avem și o provocare în față. Trebuie să reflectăm la rolul pe care îl vom avea după ce această proclamare, proclamație va fi adoptată. Cum vom reuși pe viitor să garantăm realizarea pilonului social. Deci vă invit uh, pe toți să reflectați cu privire la rolul nostru pe viitor. Cred că e bine să ne apucăm de, de reflexie mai devreme și nu mai târziu. Mulțumim, doamnă Rodrigheș. Mulțumesc. Sunt de acord cu colegul meu. În ce privește implicarea Comisiei pentru Ocupare, cred că ar fi mai bine ca președintele sau un vicepreședinte să reprezinte Comisia la discuții. Totuși, după cum uh, v-ați dat seama, ne apropiem de sfârșit. Iată de ce implicarea și informarea Comisiei pentru Ocupare este cu atât mai importantă. Discuția aceasta a fost uh, utilă pentru noi și sper și trebuie să adoptăm această proclamație la summitul de la Gothenburg. Sper că acolo Parlamentul să fie reprezentat uh, în mod adecvat prin toate grupurile care vor să susțină această proclamație, pentru că astfel vom transmite un mesaj foarte puternic. De asemenea, vreau să subliniez că noi uh, în acest trilog am obținut o recunoaștere importantă a poziției noastre și uh, mă gândesc doar la rolul partenerilor sociali pe deplin recunoscut, dar și la sfera de aplicare a pilonului social, care afectează nu doar zona euro, ci toate statele membre. Și încă o chestiune înainte de a încheia. După cum au spus uh, unii membri din această comisie, scopul uh, nu este uh, pur și simplu să avem o declarație funcțională, ci contează și intenția, atitudinea care stă la baza acestei proclamații ce ar trebui să fie adoptate la Gothenburg. Noi nu putem lăsa senzația că prin această proclamație anunțăm 20 de principii bune care îmbunătățesc condițiile de viață și de muncă a cetățenilor europeni pe de-o parte, și, pe de altă parte, în aceeași proclamație spunem ne plac aceste principii, dar uh, mai trebuie să discutăm dacă o să le punem în aplicare sau nu. Putem transmite un astfel de mesaj. Consider, deci, că Parlamentul ar trebui să spună că acest cuvânt would nu e acceptabil. Nu îl putem accepta din acest motiv. Însă, au mai fost situații uh, adesea la triloguri de acest gen și acolo intervine rolul președinției, care trebuie să propună o soluție de compromis. Noi suntem deschiși la așa ceva și uh, vreau să spun foarte clar că nu poți să proclam ceva și în același text să anunți că uh, Eh, mai rămâne de discutat dacă punem sau nu în aplicare. E, o, e un mesaj neconvingător din punct de vedere politic. Domnul Casa. Da, ca să fim clari, nu sunt de acord cu poziția pe care tocmai a enunțat-o doamna Rodriguez. Domnia sa nu reprezintă Parlamentul, împreună cu Tom a reprezentat grupul nostru până în acest moment. Aș vrea să mă asigur că poziția domniei sale nu reprezintă poziția majorității. Să fim atenți atunci când facem anumite declarații. Nu e vorba de orgoliu personal al vreunuia dintre noi sau al grupului. Este vorba de un exercițiu prin care noi ar trebui să ne unim și să convingem uh, Comisia și Consiliul să fie de partea noastră. Nu avem destul timp să discutăm despre aceste chestiuni. E vorba de o declarație neobligatorie. Haideți să nu um, uh, facem din țânțar armăsar. Deci, când uh, auzim declarații precum cele ale domnei Rodriguez, să fim atenți, să fim conștienți că declarațiile domniei sale ar trebui să reprezinte toată comisia. Doamna Iungherius, mă întreb dacă domnul Caza uh, vrea să insinueze că ar trebui să votăm dacă să includem sau nu acest cuvânt. Pentru că dacă spuneți că doamna Rodriguez nu reprezintă majoritatea comisiei noastre, păi atunci nu știu cum uh, ați uh, calculat, v-ați inclus acolo sau poate ar, cred, să votăm? Pentru mine e important și cred că e de fapt esența acestui exercițiu, anume să nu avem doar o reuniune foarte bună la Gothenburg, să adoptăm ceva, ci să transmitem un mesaj mai mult decât simbolic cetățenilor europeni la Gothenburg. Însă, dacă doriți să supunem la vot, nu cred că putem vota acum. Domnul Caza, pe asta vreau și eu să zic. Nu putem hotărâ, nu putem vota, pentru că dacă ar fi să supunem la la vot nu am semnat această declarație. După cum am zis, vom deschide cutia Pandorei și șerpa și știu că nu putem să supunem la vot pentru că nu putem modifica nimic. Ar fi un lucru rău pentru noi toți, inclusiv pentru socialiști, pentru că și voi aveți uh, uh biroul vostru. O să vreți să vă lăudați cu ceva la Gothenburg. Și în plus, uh, doamna Rodriguez a spus în introducere care ar fi problema de evitat. Vreau doar să spun că în numele nostru încercați măcar când dați declarații să vorbiți în numele majorității comis Comisiei și Parlamentului, nu vorbiți uh, în nume personal. Fiecare are, bineînțeles, părerea sa personală. Dar în momentul în care dați declarații, nu puteți să vă exprimați părerea personală, ci părerea Parlamentului. Asta am vrut să spun. Nu vreau să trecem la vot, nu vreau să deschid uh, nimic, uh, nicio discuție suplimentară. Cel mai prost lucru pe care l-am putea face ar fi să ținem o astfel de uh, dezbatere și să ne sabutăm singuri. Președinte, mulțumesc. Sunt foarte puțini membri în sală. Nu cred că am putea ajunge la vreun alt rezultat. Mai doriți să interveniți? Bun, atunci mi se pare minunat că am avut o dezbatere pe această temă, pe tema pilonului social de obicei vorbim despre agenda socială când urmează alegeri în uh, Europa. Uh, mi se pare foarte important să avem uh, o astfel de agendă, că suntem socialiști, că suntem populari, liberali sau de altă orientare. Avem aici un conținut social care acoperă mai mult decât acele chestiuni tehnice uh, de care nu prea le pasă alegătorilor europeni. Vorbim despre viața, demnitatea, condițiile corecte de care trebuie să se bucure cetățenii noștri. Acesta e chiar un pas în direcția bună. Nu vreau să ne atacăm pentru că nu reușim să găsim o soluție în acest moment în legătură cu formularea exactă. Sunt convinsă că dezbaterea va continua la nivel informal. Poate că va trebui să revenim la ea și formal, într-un fel sau altul, însă haideți să ă, nu lăsăm ă, această divergență să ne ia din energia de care avem nevoie pentru a duce mai departe lupta. E o temă importantă. Poate că vom reveni la chestiunea formulării, dar în orice caz, haideți să nu lăsăm uh, acest lucru să ne paralizeze. Ar trebui să avem o reprezentare foarte puternică la Gothenburg, să avem un uh, mesaj cât mai ferm, să arătăm că suntem uniți în jurul lui faptul uh, pur și simplu că am avut o discuție, o propunere, o procedură și o mișcare în această direcție deja constituie un foarte bun punct de plecare. Nu pot uh, să mai uh, spun nimic în plus. Um, am constatat cu acest prilej că avem unele divergențe, dar uh, sunt convinsă că vom uh, reuși, că vom reveni la această discuție și le vom aplana. Vreau să le transmit uh, celor doi șerpași că poate va fi nevoie să ne reîntâlnim și sper să puteți accepta invitația noastră dacă vom dori să vă aducem din nou aici. haideți să încercăm să avem o reuniune uh, informală. Haideți să încercăm ca la reuniunea de la Gothenburg să avem uh, un rezultat bun și uh, apoi nu vom fi mulțumiți, nu vom accepta ca noi, comisia noastră, să nu fim reprezentați la nivel adecvat la Gothenburg. După cum a spus domnul Caza și grupurile politice ar trebui să fie acolo s-ar putea să pierdem această bătălie, dar măcar uh, vom lupta. Așadar, vom face tot ce ne stă în puteri, ne vom uh, ține informații unii pe alții, ne vom ține la curent și s-ar putea să mai avem și alte întâlniri uh, până atunci. Vă mulțumesc pentru prezență, Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și pentru declarațiile făcute. Mulțumesc! Reuniunea noastră de astăzi se încheie aici. Yeah, I didn't say when we have the next meeting, but that's not very good.